So, uh, good morning, colleagues. Bună dimineața tuturor. Începem Începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, se consideră adoptată ordinea noastră de zi. Vă rog, luați notă că există interpretare doar în franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, suedeză, maghiară, poloneză, slovacă, bulgară și română. Uh, confirmarea recomandării coordonatorilor, trebuie să vă anunț că datorită uh, locurilor limitate disponibile pentru reuniuni în ianuarie am solicitat două am convenit două reuniuni extraordinare libe în 14 ianuarie și una în 18 ianuarie 2016 la Strasburg, dacă și coordonatorii au susținut aceste recomandări. Aveți uh, cartelele de vot, dacă nu, atunci vă rog să-mi faceți semn. Bună dimineața din nou pentru cei dintre dumneavoastră care și-au dat seama că vă vorbesc. Nu este un microfon foarte bun, se pare, spune președintele. It doesn't like my voice. Oh, you mean I'm speaking a lot more loudly? Okay, that's a good thing. More authoritative. Da, îmi dă o notă mai o notă de autoritate. Da, ceva uh, ceva nu e în ordine cu acest microfon. Mă rog, dacă aveți cartelele de vot, avem trei voturi prevăzute pe astăzi, deci vă rog să rămâneți și la al treilea vot. Vom trece la vot, însă înainte de a începe, sunt uh, conștient că anumiți membri nu vor fi aici săptămâna viitoare când avem raportul președinției. Mult, multă lume deja nu poate să fie prezentă, așadar foarte rapid vreau să vă spun că un număr fără precedent de trialoguri se termină sau sunt aproape de sfârșit pentru comisia noastră și din acest motiv aș dori să mulțumesc eurodeputaților care au luat parte la aceste trialoguri, raportorii din umbră, tuturor celor care au fost implicați în amendamentele depuse la legislația respectivă. Mulțumesc uh, angajaților Comisiei Libe și uh, secretarilor membrilor pentru că a existat un nivel fără precedent de muncă în același timp în care uh, sarcina de lucru a comisiei noastre a fost uh, oricum foarte mare. Deci mulțumesc tuturor pentru munca lor, inclusiv cei care nu vor putea să fie prezenți pentru reuniunea noastră de săptămâna viitoare vor eh, lua cuvântul și vicepreședinții. Așadar, trecem la primul vot electronic, protecția persoanelor private în ceea ce privește procesarea datelor personale și transmiterea acestor date. Regulamentul pentru protecția datelor. Raportorul este Ian Albrecht. Votăm asupra textului convenit în negocierile interinstituționale, interinstituționale, vot cu apel nominal, electronic. Domnule raportor, doriți să interveniți? Domnule Albert, aveți cuvântul. Mulțumesc, Claude, foarte pe scurt și eu aș dori să mulțumesc foarte mult echipei mele de negociere, raportorilor din umbră care au lucrat uh, alături de mine în cei aproape patru ani de când am fost numit raportor și m-au însoțit pe, pe acest dosar în tot acest timp și majoritatea dintre ei pe tot parcursul a fost, nu a fost ușor și cred că rezultatul ă, este nesatisfăcător în uh, mod egal pentru toată lumea, însă este un pas înainte pentru toate părțile implicate. A trebuit să ajungem la compromisuri în cadrul negocierilor. Au fost negocieri dure cu statele membre, însă dacă ne uităm la rezoluția noastră inițială din 2011, înainte de propunerea comisiei pe care Axel Voss a fost raportor. Am reușit să obținem dezideratele, dezideratele noastre majore de atunci, și anume un cadru unificat la nivelul directivei din 95 și mai mult, cu nou, noi drepturi, cum ar fi dreptul de a fi uitat, pe care l-am solicitat atunci, să consolidăm drepturile individuale, dar în același timp să permitem Uh, inovarea, să permitem condiții egale pentru întreprinderi, pentru a permite încheierea pieței unice digitale și pentru a pune în aplicare aceste drepturi prin sancțiuni puternice, prin principiul localizării pe, pe piață. Rezultatul mi se pare bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ian. În mod excepțional, uh, din partea președinției, o intervenție scurtă. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte în numele președinției luxemburgheze a Consiliului. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au lucrat asupra acestei reforme în această comisie, domnul raportor, domnul Albrecht, doamna Lauristin pentru directivă, raportorii din umbră și echipele lor. Și mulțumesc de asemenea în numele echipei de negociere din Luxemburg și a colegilor mei care sunt sigur că urmăresc această reuniune la Bruxelles. Ultimele luni au fost foarte intense, însă rezultatul a meritat. Am ajuns la un compromis bun și corect în beneficiul Europei pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Președinția luxemburgheză a informat statele membre ieri la Coreper în legătură cu rezultatul negocierilor și în legătură cu fi- pachetul final. Așadar, președinția știe că mare majoritate a statelor membre susțin acest pachet și uh, pentru regulament și directivă. După votul dumneavoastră de astăzi, vom reveni mâine după masă la Coreper pentru a cere confirmarea oficială a statelor membre asupra acestui text pentru a ajunge la un acord în a doua lectură. Președinția este încrezătoare că statele membre vor confirma acordul și sperăm în continuare că susținerea va fi unanimă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. colleagues, um, for the EPP we have... Stimați colegi, de la PP avem două voturi în plus. Intervenție fără microfon din sală. Vă rog să rămâneți calmi, spune domnul președinte. Vă rog să retrageți aceste două voturi. A mai rămas unul. Acum a rămas un vot în plus. Vă rog să corectați și apoi putem continua. Acum suntem bine. A votat toată lumea? Am închis votul. And that is adopted. Și se adoptă 40 pentru, 4 voturi împotrivă, 4 abțineri. Congratulations to the rapporteur. Felicitări raportorului și mulțumiri din nou tuturor celor implicați. Trecem la următorul vot, protecția persoanelor în ceea ce privește procesarea datelor personale de către autoritățile competente. Este vorba despre anchetele penale și libera circulație a acestor date colectate. Um, doamna Lauriston este raportor. Raportor, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, Claude. Și eu doresc să încep cu mii de mulțumiri pentru colegii mei alături de care am lucrat. Eu am fost nouă în acest domeniu, am primit textul gata votat și a trebuit să îl duc până la votul final. A trebuit să învăț foarte mult, am învățat foarte mult de la Ian, de la Timothy, de la Sophie și de la alții cu, uh, și tuturor vă mulțumesc. Avem un rezultat care sper că ne va duce la o nouă etapă a aplicării legii în Europa. Exista o directivă în acest sens, dar acum chiar se armonizează cadrul legislativ și sperăm cu toții foarte mult că astfel se va încrește încrederea între statele membre, pentru că știu cât este de necesar schimbul de informații și cât de problematic a fost. Deci eu sper că această nouă directivă tocmai asta va face și va face ca organele de lege să fie mai eficiente și să se păstreze echilibrul între dreptul fundamental la confidențialitate, la protecția datelor personale și, pe de altă parte, eficacitatea organelor de lege. Este nevoie de o nouă cultură da, a schimbului de informații în acest domeniu și sper, adică am văzut în timpul negocierilor cu Consiliu, Consiliul cum statele membre se apropie din ce în ce mai mult de uh, o, o poziție care părea mm, foarte greu de atins la început. Astfel, mulțumesc președinției luxemburgheze pentru efortul făcut de aceasta pentru a le alinia pe statele membre Uh, la această soluție și pentru a atinge acordul final. Mulțumiri foarte speciale uh, asistenților noștri, Eleni, Matilda, pentru că au lucrat sub presiune foarte mare în ultimele două luni. Chiar s-au, uh, s-au mobilizat, au lucrat și în weekenduri și noaptea. Le mulțumesc tuturor care au a reușit să respecte acest program foarte strâns. Le mulțumesc tuturor și cred că va, suntem într-o nouă etapă a protecției datelor în Europa. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult. Am deschis votul pe directivă. So colleagues, um, For the EPP we have plus one. If... Avem un vot în plus de la PP. Vă rog să corectați acest lucru. Um, if colleagues for the EPP just to Stimați colegi, tot avem un vot în plus. Bun. Vote is closed. Am închis votul. Și se adoptă cu 53 la 2 cu o abținere. Felicitări raportoarei. Uh, Stimați colegi, mai avem un vot, unul mai puțin istoric. Este vorba despre schimbul de date automat în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor uh, la, în Letonia. Am deschis votul. You can vote for this if you so desire. Puteți vota pentru dacă doriți. Am închis votul. That is carried. Și se adoptă. Și s-au încheiat voturile pe astăzi. Vă mulțumesc, stimați colegi. Și pentru cei care, pe care nu vă văd săptămâna viitoare, sărbători fericite. Stimați colegi, pentru cei care vor să ni se alăture pentru un pahar de șampanie, vă invităm la bar. Știm că e de vreme, dar doream să vi-l oferim în numele meu și